cu partenerii internaționali, astfel încât să se ajungă la stabilizarea acestei țări și uh, în sprijinul procesului politic. Președintele, mulțumesc, doamnă Reding. Cu această dezbatere se încheie. La finalul dezbaterii au fost înaintate cinci proiecte de rezoluție. Acestea vor fi votate după ultima dezbatere. Următorul punct de pe ordinea de zi este situația din Bahrain. Vor lua întâi cuvântul autorii propunerii de rezoluție. Și începe domnul Repo cu un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Situația drepturilor omului din Bahrain s-a înrăutățit în ultima vreme. Cei care susțin democrația au fost anihilați sau au fost torturați prizonierii, ceea ce ne alarmează. Demnitatea omului uh, este de asemenea încălcată uh, și se intervine și pe internet, pe rețelele de socializare. Bahrain trebuie să înceapă un dialog onest cu societatea civilă. De când cu primăvara arabă s-a manifestat un val pro-democratic și trebuie să evităm o moralitate dublă, trebuie să acționăm conform valorilor noastre în tot politica externă a Uniunii Europene. O societate funcțională cere un dialog onest și interacțiune între factorii de decizie și cetățeni toată populația trebuie să fie ascultată și vrem să amințim Bahraimului acest lucru. Nu incităm la revoluție, dar prizonierii politici, torturarea prizonierilor nu arată că lucrurile se desfășoară cum trebuie în Bahrain. Mulțumesc! Mulțumim! Domnule Repo și acum are cuvântul domnul Tano. Domnule președinte, nu este nicio îndoială că ceea ce s-a întâmplat în Bahrain în 2011 a fost deosebit de îngrijorător, însă uh, s-a acționat în mod disproporționat și protestatarii uh, nevinovați au fost uh, uciși. Cei vinovați trebuie să fie aduși în justiție, însă între timp nu s-a întâmplat mare lucru în această țară, cel puțin nu de la ultima noastră rezoluție din ianuarie în acest an. Nimic care să justifice o nouă rezoluție soluție. Sunt de acord cu um, îngrijorarea guvernului din Bahrain că acest uh, Parlament ar putea uh, fi văzut ca având o poziție um, inegală față de țări. Arabia Saudită, de exemplu, nu a făcut niciun fel de progres către democrație de la primăvara arabă și totuși nu, se, nu avem niciun fel de um, proces de analiză a acestei țări. În Bahrain s-a demarat dialogul național, s-au făcut reforme ale codului penal și s-a creat un mediator, un, un, un, un mediator pentru sectorul poliției. Uh, locuitorii au dreptul să își exercite libertatea de exprimare, să protesteze în mod pașnic, uh, presa este liberă. Ca urmare, Stabilirea unei, crearea unei curte, unui curs pentru drepturile omului în Bahrain este de asemenea un element uh, pozitiv care arată uh, progresul pe care îl face această mică țară către democrație. Sunt um, partizanul unui uh, proces de dialog uh, democratic cu această țară pentru că în caz contrar riscăm să ieșim singuri din această dezbatere, să ne autoexcludem din această dezbatere. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tenoc. Urmează pentru două minute, doamna Vergia. Când citim rezoluția care ne este prezentată, nu putem spune decât că este moderată. Sigur, situația drepturilor omului din Bahrain ne preocupă. Sigur, reformele anunțate nu sunt puse în aplicare. Iată ce putem spune. Din august, situația s-a înrăutățit represiunea continuă și se agravează, iar reformele merg împotriva uh, promisiunilor făcute pentru a încerca să împiedice manifestările din august, au folosit un arsenal legislativ represiv. Și încă o dată mii de persoane au ieșit în stradă cerând reforme democratice. Din nou represiunea a căzut asupra lor pentru a legitima represiunea, Eh, se vorbește despre amenințarea iraniană, dar cei care cunosc regiunea știu că este o invenție a regimului care servește interesele clanului sunit aflat la putere ei eh, se bucură de sprijinul Arabiei Saudite și altor țări sunite care sunt, eh, eu știu, acolo aliații Statelor Unite pentru că și-au acolo a cincea flotă. Primul ministru în care este acum la putere de foarte mulți ani, este un dur și toate aceste tergiversări nu servesc la nimic trebuie să ținem cont de cât de importantă strategic este a țară, țară, această țară, dar comunitatea internațională și Uniunea Europeană au un rol foarte important. Cetățenii acestei țări dau dovadă de curaj și nu trebuie să fie uitați primăverii arabe. Uniunea Europeană nu este la înălțimea persoanelor din zonă e nevoie de ei, cer democrație și le răspundeți cu, uh, eu știu, importanța geostrategică și un acord de liber schimb. Nu mai putem să lăsăm ca cetățenii să fie masacrați și să ne auzim ONG-urile care ne spun ce se întâmplă. Nu mai putem continua să tacem, să nu votăm această rezoluție pentru că nu este pe măsura uh, provocărilor din solidaritate cu poporul acestei țări pentru că există doar câteva aliniate care se referă la acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, pani comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Bahrainul este o țară mică, dar importantă în regiune. Este o țară care nu este întru totul democratică din înțelegerea noastră a termenului, dar este o țară care face pași spre reformarea justiției, spre protecția și protejarea drepturilor omului și o serie de instituții au fost înființate pentru a deservi acest scop. Și noi am salutat acest lucru în rezoluția noastră, dar este cât se poate de clar că cu partenerii noștri ar trebui să condamnăm lucrurile care trebuie condamnate. Și aici vorbim despre persecuții, opresiuni, torturarea membrilor opoziției, hărțuirea acestora și condamnăm toate aceste lucruri. Doresc să mulțumesc uh, celor din alte grupuri politice pentru uh, abordarea constructivă a proiectului de rezoluție, pentru că, din punctul nostru de vedere, uh, al PP-ului este o rezoluție echilibrată. Președintele, mulțumesc, domnule Risek. Urmează acum doamna Harkin, un minut și jumătate. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc. Această rezoluție descrie situația din uh, Bahrein uh, și uh, condamnă um, hărțuirea la care sunt supuși militanții pentru drepturile omului. Această rezoluție cere eliberarea necondiționată a tuturor prizonierilor de conștiință, de doctorilor, paramedicilor, jurnaliștilor, apărătorilor drepturilor omului și protestatarilor pașnici. În special, aș vrea să i menționez pe doi dintre, el, dintre ei Nabel Rajab și uh, Abdullah Al-Kavaja, a căror familii le-am și cunoscut. Avem nevoie de o rezoluție pe tema Bahrain și aș vrea să vorbesc despre niște rapoarte pe care le-am uh, primit, um, rapoarte care arată că s-a utilizat o armă chimică în exces care a condus la uh, Um, un număr uh, foarte mare de morți, uh, de cel puțin 50. Este un aspect care trebuie să fie considerat relevant în cadrul dezbaterii actuale privind de Siria și totuși este ignorat. Eu cred că ar trebui să se efectueze rapid uh, o inspecție în Bahrein, tocmai în acest sector al armelor chimice soweit. Mulțumesc, doamne Harkin. Uh, am încheiat intervenții din partea autorilor. Urmează acum oratorii din partea grupurilor politice. Urmează domnul Poselt. Domnule președinte, regatul Bahrain se găsește în mijlocul multor interese care uh, se ciocnesc și în felul acesta cu tremură întreaga lume arabă. Conflictul între șiiți, suniți, uh, dorința Iranului de a prelua uh, leadership-ul, conflictul între islamiști uh, și celelalte uh, comunități, de asemenea interesele geostrategice și economice care se ciocnesc. Din toate aceste motive, pe noi ne interesează stabilitatea în regiune, însă stabilitatea nu se poate baza decât pe drepturile omului și respectarea acestora. De aceea suntem recunoscători pentru uh, politica uh, reportată și pentru reformele politice pe care uh, rețele Bahrainului le-a inițiat. Salutăm ombudsmanul, salutăm ministrul pentru drepturile omului și uh, îmbunătățirea politicilor uh, pentru drepturile femeilor. Însă trebuie să recunoaștem și faptele, pentru că cuvintele trebuie să fie urmate de fapte. De aceea această rezoluție este îndreptățită, dar trebuie să fie una moderată și echilibrată, să uh, condamne anumite lucruri, dar să sublinieze și progresele. Președintele, mulțumesc domnule Poselt. urmează doamna Geringer de Ödenberg. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte este încă o dată când discutăm la Parlamentul European uh, situația din Bahrain. Autoritățile ignoră ce cere populația, și anume reforme democratice. Autoritățile au răspuns cu violență și au uh, torturat atât adulții cât și minorii, iar susținătorii drepturilor omului sunt persecutați în toată țara. Înaintea uh, pe 14 august urma să aibă loc uh, o demonstrație pașnică, dar regele a interzis orice tip de adunare și orice tip de demonstrație și a limitat rețelele de socializare. De asemenea, persoanele care incită la revoluție, la răzbunare, vor fi închise pe o lungi perioadă de timp. Persecutarea cetățenilor este foarte gravă aici și, de asemenea, toți cei implicați și toți cei care demonstrează pașnic. În lumina acestor represalii, sperăm că autoritățile vor accepta recomandările noastre și vor face reforme democratice și vor reinstala democrația. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut și jumătate, doamna Hart. Once Doamna Șache, mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Trebuie să abordăm situația din Bahrain și uh, pe cei care se întreabă de ce, îi invit să se uită la situația Arabiei Saudite. Uh, în loc să caute dialogul sau să îi elibereze pe prizonierii politici, Parlamentul și regele Bahreinului au interzis acum cetățenilor dreptul de a, se, uh, de a protesta în mod uh, pașnic. Nu ar trebui să existe mm, uh, minori în centrele de detenție pentru adulți. Nu trebuie utilizată tortura raportările în uh, contextul raportului uh, ONU sunt în întârziere. Uh, prizonierii politici trebuie să fie eliberați, începând cu cei care au cetățenie europeană. Ambele părți implicate în conflictul din Bahrain trebuie să iasă din umbră și să negocieze. Mass media nu Uh, este liberă. Uh, raportorul special pentru tortură nu a primit acces la documente. Sunt utilizate tehnologii moderne pentru urmărirea și identificarea militanților pentru drepturile omului și cred că part- Parlamentul nostru ar trebui să fie mai ferm în, cere, în a cere Bahreinului să aplice uh, drepturile omului și să stopeze această implicare a Arabiei Saudite în aceste jocuri de putere. Mulțumesc, are cuvântul un minut, domnul Bilan. Mulțumesc, domnule președinte. Bahrainul este uh, o altă țară din Orientul Mijlociu în care uh, manifestările democratice au fost întâmpinate cu o reacție violentă din partea, partea autorităților. În fiecare zi, liderii opoziției opoziției, jurnaliști, doctori, paramedici, studenți sunt arestați. Unul dintre instrumentele de represiune este activitatea curților speciale care uh, îi urmăresc mai ales pe cei care protestează împotriva politicii statului. Solicităm Bahrainului să uh, respecte drepturile omului, libertatea de expresie și uh, activitățile independente ale mass media. Uh, dovezile de uh, bunăvoință uh, solicită eliberarea deținuților și, de asemenea, discriminarea judiciară. În țări precum Siria, autoritățile uh, dau dovadă de bunăvoință în implicarea într-un dialog. Acesta este un semn bun. Salutăm crearea Ministerului pentru Drepturile Omului, însă ceea ce este important este să se facă presiune continuă astfel încât la Manama să aibă o acțiune funcționale instituțiile care se bazează pe drepturile omului mă bazez pe acțiunea constructivă a autorităților și a Uniunii Europene pentru a se ajunge la soluții pozitive în această țară. Mulțumesc, domnule Milan. Urmează acum pentru un minut și jumătate domnul Murphy. Mulțumesc, domnule președinte. Ca milioane de oameni din lume, tinerii din Bahrain au fost inspirați de Tunisia, de Egipt, pentru că, datorită experienței lor și a lipsei de democrație, au înțeles ce se întâmplă. Au ieșit în stradă să ceară libertatea democratică, să ceară condiții mai bune de viață, dar s-au lovit de represiunea brutală a forțelor uh, armate din Bahrain și a armatei saudite. Represiunile continuă și mai ales împotriva lucrătorilor din sectorul public și a medicilor foarte mulți au fost concediați pentru că se presupune că au participat la proteste sau pur și simplu pentru că i-au tratat pe cei care au fost răniți de forțele de stat. Lucrătorii medicali au fost condamnați de tribunalul militar, dar apoi au fost achitați iar mai mulți doctori au rămas în închisoare. Cei care au fost achitați nu și-au putut recăpăta locurile de muncă și nici nu au putut intra în practica privată s-au suspendat pe timp nedefinit dreptul la liberă adunare în capitale. Toți prizonierii politici trebuie să fie eliberați fără întârziere, toți cei care au fost concediați pentru că și-au exercitat dreptul să protesteze trebuie să-și primească locul de muncă înapoi. Vreau să pun o întrebare. Nu este oare cea mai clară democrație, ipocrizie că cei care protestează ă, apropo de atacul din Siria, Statele Unite fac trafic de arme în această țară? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Și la Bahrain, uh, primăvara s-a transformat într-o toamnă și în loc de democrație și mișcare pentru drepturile omului, uh, această mișcare este oprimată. Bahrainul uh, este exemplar pentru multe state din această zonă. Cei care dețin puterea abuzează de drepturile lor și nu au suficient curaj pentru a schimba ceva. Uh, moralitatea dublă a vestului uh, este și ea uh, evidențiată aici, pentru că multe țări din regiune sunt parteneri importanți pentru țările europene și de aceea tolerăm de prea multă vreme încălcarea drepturilor omului. De multe ori însă nu ne place să acționăm în propria gradă. Suntem răspunzători pentru încălcarea drepturilor omului într-o oarecare măsură și ar trebui să ținem cont de o declarație a lui Kofi Annan care a fost uh, foarte um, bună și care spunea că uh, încălcarea drepturilor uh, omului de astăzi reprezintă masacrele de mâine. Așadar, atitudinea Uniunii Europene cu privire la încălcarea drepturilor omului ar trebui să fie una cât se poate de clară și de decisă, astfel încât să existe consecințe. Un embargo cu privire la um, dotarea cu arme uh, sau alte măsuri de această natură ar putea să ducă la o îmbunătățire a situației. Așadar, în loc să stăm numai de vorbă, ar trebui să și acționăm în mod corespunzător. Vă mulțumesc! Da, colegă. Mulțumesc, domnule Obermeier. S-au încheiat uh, oratorii numele grupurilor politice. Urmează acum uh, oratorii în nume propriu. Doamna Corola, un minut. Ei Mulțumesc. Nu e deloc ușor să fii sub influența Statelor Unite sau sub influența Iranului sau al Arabiei Saudite. De aceea m-am bucurat că textul acesta a putut fi cumva um, diluat, făcut mai blând. Asta nu înseamnă că nu sunt preocupată de situația de acolo. Ea trebuie să fie condamnată. Într-adevăr, Uh, cetățenii trebuie să aibă dreptul să se adune în mod pașnic, trebuie să aibă dreptul să aibă contacte cu organizațiile. Și nu suntem de acord cu modul în care au fost tratați uh, protesta protestatarii. Sper că ca în toate țările din primăvara arabă se va găsi uh, posibilitatea de negociere. Mulțumesc, doamna Corola. Domnul Van Orden, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bahrainul e prieten și aliat. Are o poziție geostrategică în gol foarte importantă. Este principalul port de acțiuni pentru a cincea flotă americană. Este un aliat al Arabiei Saudite. Toți factorii aceștia o fac o țintă pentru cei care doresc să destabilizeze regimul și relațiile cu Occidentul de mulți ani și isii și suniții s-au tolerat și au trăit alături unii de alții, iar acum diferențele dintre ei sunt exploatate. Virgul să susținem dreptul la libera exprimare și la protestul liber. Sigur că cei care au probleme cu legea trebuie să se facă auziți. Trebuie regele, trebuie să se implice în dialog și să vadă care este comportarea poliției și a sistemului de justiție. Dar au avut loc și atacuri teroriste, iar în viitor vor mai fi provocări pe stradă iar uh, presa va căuta fel și fel de scrisori despre de, uh, nu știri despre abuzuri uh, comise aici și trebuie să acționăm cei care se opun uh, regimului acesta vor condamna violența și atacurile teroriste și vor participa constructiv la dialog. Mulțumesc, domnule Van Oden. Procedura catch the eye, domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să fiu sincer, Situația din Bahrain nu este nici pe jumătate așa de gravă ca cea din celelalte țări pe care le-am discutat aici. Și nu trebuie să ezităm să recunoaștem progresele care s-au făcut, mai ales în ceea ce privește instaurarea acestui mediator în sectorul poliției. Trebuie de asemenea să respectăm uh, recunoașterea care a fost acordată femeilor, un lucru nu atât de des întâlnit în regiune. Sigur că trebuie să vedem și punctele slabe și nu am nicio îndoială că trebuie să exercităm presiunea asupra Bahreinului pentru, a, pentru că acesta să respecte libertatea de exprimare și libertatea presei. Trebuie să vedem și care este situația mediilor sociale și a prizonierilor politici. Mulțumesc, domnule Kelly. Urmează doamna Tretin

Mulțumesc, doamna Crețu. Urmează domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sunt de acord cu domnul Tanok și anume că în ceea ce privește formularea cu privire la solicitările din Bahrain ar trebui să procedăm într-un mod constructiv. Experiențele ne arată că nu numai cererile noastre cu privire la modificări trebuie să facă auzite și trebuie să cunoaștem și părțile, să vedem dacă este vorba de islamiști sau de uh, forțe democratice. În Bahrain se poate purta un dialog cu guvernul și cu regele, iar măsurile care au fost luate, care au îmbunătățit poziția femeii sau uh, înființarea reprezentantului poporului ne arată că în Bahrain uh, progresele sunt posibile, însă trebuie să cerem mai mult. Libertatea presei, uh, un regim uh, îmbunătățit pentru deținuții politici. Aici există mult spațiu pentru îmbunătățiri. Președintele, mulțumesc domnule Pașca și în fine doamna Esaia. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Bahrain este rezultatul uh, primăverii arabe, iar uh, guvernul încearcă să controleze poziția pentru a limita drepturile civile, drepturile de bază, pentru a închide gura opoziției și pentru a controla terorismul. Însă nu trebuie să se ajungă la folosirea violenței fără măsură, iar cei care au făcut acest lucru trebuie să ajungă în fața justiției nu putem apăra în niciun fel violența, tortura și violențele împotriva minorilor. Sunt uh, situații, sunt în unele țări mult mai grave decât în Bahrain, acolo, în regiune, dar situația țării trebuie îmbunătățită. Este regretabil că nu toate grupurile politice au dorit să susțină acest text foarte echilibrat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, stimată colegă! Închidem uh, astfel această procedură, încheiem și o să-i dau acum cuvântul doamnei comisar Reding. President, uh... Domnule președinte, voi sublinia de la început că situația din Bahrain este într-adevăr îngrijorătoare și vicepreședinta Ashton m-a rugat să declar oficial acest lucru în uh, acest uh, Parlament de la uh, revoltele din 2011, vicepreședinta Comisiei Europene a urmărit îndeaproape situația din Bahrain și a avut contacte îndeaproape, uh, îndeaproape cu autoritățile și cu reprezentanții societății civile. Trebuie să respingem orice acte de violență și să um, încurajăm uh, un proces de reconciliere. Vicepreședinta Ashton a cerut reprezentantului special al uh, Uniunii Europene pentru Drepturile Omului, Stavros Lambrinini, să uh, realizeze o vizită completă în um, această țară și să uh, participe la Consiliul de Cooperare și domnul Lambrinidi s-a întâlnit cu reprezentanți ai autorităților, ai um, societății civile um, a vizitat uh, închisori și a repetat că procesul de pace necesită măsuri moderate și pași de încredere, de restabilire a încrederii de către toți actorii implicați. Este, iată, o condiție pentru a se depăși polarizarea profundă în care se regăsește societatea din uh, Bahrain. Situația drepturilor omului este foarte importantă și uh, încă este nevoie de progrese. Ca urmare, cer autorităților să se asigure că orice nou act legislativ respectă standardele internaționale privind drepturile omului și aceste standarde trebuie să fie respectate și protejate și în practică. Am uh, exprimat și în fața omologilor noștri din Bahrein uh, preocupările care reies uh, din decretul recent care privește societățile politice și reprezentanțele diplomatice. Suntem în curs de a monitoriza cu atenție această situație. De asemenea, încurajăm Bahreinul să implementeze cât mai rapid și cât mai complet recomandările Comisiei uh, Permanente de Anchetă și uh, de Evaluare Universală. Suntem convinși uh, că acești pași sunt uh, esențiali pentru restabilirea încrederii, un uh, element de bază pentru um, procesul de reformă. Salutăm um, crearea acestui mediator în sectorul poliției și vom continua să insistăm pe um, rezolvarea tuturor cazurilor de impunitate sperăm că acest mediator împreună cu uh, biroul procurorului uh, vor reuși să-și îndeplinească atribuțiile în deplină independență. De asemenea, uh, statele, toate statele membre susțin concluziile mm, Națiunilor Unite din septembrie și, de asemenea, ne exprimăm uh, um, aprecierea față de recomandările deosebite echilibrate care au fost uh, enunțate în acest context. Mulțumesc, doamna Reding. Dezbaterea este încheiată cu aceasta. Au fost înaintate uh, șase propuneri de rezoluție. Votul va avea loc imediat. Însă doresc să vă comunic că un uh, punct procedural din partea cui?